So, ich darf Sie alle sehr herzlich Vă urez tuturor bun venit la dezbaterea din această după-amiază, dezbatere cu două puncte tematice. În primul rând, noua reformă în câmpul muncii. Ne-am împărțit în mai multe etape. Prima oră ne vom ocupa de acest subiect uh, cu însemnătate diferită în funcție de statul membru, dar care ocupă o poziție tot mai centrală în dezbaterea publică. Și, în al doilea rând, ne vom ocupa de monitorizarea și evaluarea măsurilor luate de statele membre care vizează persoanele cu dezabilități ca parte integrală a semestrului european. Este un subiect de mare însemnătate, dar care nu prea primește importanța pe care, pe care îi se cuvină în statele membre. Am câteva observații în ce privește organizarea. Copreședinte este colegul meu Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă, Protecție Socială din Camera Deputaților uh, din România. Eu mă numesc Thomas Handel, sunt președintele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă de aici, din Parlamentul European. Noi ne vom împărți sarcinile în această după-amiază Cred că cunoașteți deja procedura. Cine s-a înscris la cuvânt, cine vrea, îmi cer scuze, să se înscrie la cuvânt, trebuie să completeze deja binecunoscutul formular, iar fiecare persoană care s-a înscris la cuvânt are două minute la dispoziție. Știu că nu e prea mult, însă dați-mi voi să vă liniștesc. Noi de obicei în Parlamentul European avem doar un minut la dispoziție pe intervenție, așa că două minute ar trebui să fie mai mult decât suficiente. Ne-am uh, organizat în uh, felul următor. După fiecare trei deputați din parlamentele naționale va lua cuvântul un deputat sau o deputată din Parlamentul European pentru ca în acest fel toată lumea, toți colegii din parlamentele naționale să poată lua cuvântul. Cam așa stă treaba. Trebuie să ne mișcăm repede pentru că la 18 și 10 trebuie să fim gata cu primul grup de discuție pentru a intra de îndată în cel de-al doilea ca la 7 fix să terminăm pentru ca să nu muriți de foame, să putem merge cu toții la cina care va avea loc în această seară. Cam atât în ce privește observațiile organizatorice din partea mea. Acum are cuvântul domnul Adrian Solomon pentru o introducere succintă. Vă rog. Mersi, mersi Bonjour euh, tous. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vroiam uh, să urez bun venit uh, vorbit, următorului vorbitor sau vorbitorilor din acest panel, domnul Sercan Căze și Radka Maxcova, mulțumindu-le că au acceptat să participe la această sesiune. Voi spune, în primul rând, că apariția noilor forme de ocupare reprezintă o expresie a valorilor și principiilor promovate de pilonul european al drepturilor sociale. Se constată că evoluția tehnologică, digitalizarea și robotizarea pot fi în același timp și oportunități și provocări pentru forța de muncă, pentru calitatea muncii și calitatea condițiilor de muncă, pentru relațiile de muncă, pentru sistemele de protecție socială și pentru viața socială în general. În al doilea rând, aș dori să subliniez că modificările structurale ale pieței muncii în urma transformărilor digitale nu constituie numai o, o oportunitate de diversificare a pieței muncii și de creare de locuri de muncă, ci și o problemă cu privire la condițiile de muncă, la nivelul veniturilor și distribuirea acestora. În acest sens, statele membre trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru ca drepturile lucrătorilor cu contracte de muncă atipice să fie respectate și pentru a asigura în cele din urmă transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. Permiteți-mi acum să dau cuvântul primului vorbitor, domnul Serkan Căze, membru al Parlamentului suedez, care va vorbi uh, maxim 5 minute. Eh, <clears throat> tack för det, ordförande, er ärade kollegor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Uh, și pentru posibilitatea pe care mi-o dați de a vă vorbi despre viitorul uh, pieței muncii. Munca este esențială, condițiile de muncă sunt esențiale pentru viața cetățenilor, deschizând sau limitând posibilitățile noastre. Munca are o influență clară asupra vieții noastre, asupra modului în care ne simțim, asupra mm, duratei de viață, iar modificările pieței muncii au transformat condițiile socioeconomice și au transformat și tipurile de locuri de muncă. Digitalizarea a avut și ea o influență foarte importantă. Piața muncii și structura acesteia s-au modificat în ultimii ani în, datorită noilor tehnologii și multe locuri de muncă au fost robotizate sau automatizate. Economia uh, s-a uh, transformat și ea, nu uh, lucrăm cu toții în același mod, ceea ce conduce la provocări de ordin fiscal, provocări de, legate de organizarea economică în general. Uh, Deseori, femeile se regăsesc în formele de muncă cele mai fragile și aici trebuie să acționăm. Condițiile de muncă sunt mai dificile, de asemenea, pentru cei tineri, pentru cei care intră pe piața muncii, deseori tineri. Deseori, aceștia nu se bucură de contracte pe termen nelimitat, ci au contracte temporare sau cu jumătate de normă. Prin urmare, trebuie modificată organizarea muncii. Și se ridică aici întrebări la care trebuie să încercăm să găsim răspunsuri. Cum putem face pentru ca piața muncii să fie flexibilă și în același timp să permită tuturor persoanelor care se regăsesc în șomaj, în situații uh, de șomaj îndelungate sau în contracte de muncă precare să beneficieze de contracte uh, favorabile. Astăzi există riscul ca chiar Uh, persoanele active să se regăsească în situație de sărăcie. Cum să ne asigurăm că angajatorii propun forme de ocupare care să fie juste și echitabile. Stimați parlamentari, digitalizarea, inteligența artificială limitează și modifică uh, piața Uh, muncii modifică și modul în care este percepută munca. Prin urmare, va trebui să știm să ne adaptăm la aceste evoluții. Cred că suntem capabili să facem față acestor modificări, acestor transformări și ceea ce trebuie să facem este să utilizăm inovația pentru a modifica și pentru a îmbunătăți viața a sute de mii de lucrători, să ne asigurăm că creăm noi forme de muncă și condiții de muncă favorabile pentru toată lumea noile tehnologii și mă gândesc la Ioran Jorgensen, care a spus la Göteborg că ceea ce îl sperie nu sunt noile tehnologii, ci vechile tehnologii. Și sunt sigur că discuțiile pe care le vom avea în următorii ani vor fi foarte interesante și trebuie să ne asigurăm că nu ne mai axăm pe teoriile vechi, ci creăm noi teorii care să conducă la noi forme de muncă. În primul rând, trebuie să încurajăm inovația, să creăm condiții de muncă și uh, locuri de muncă și forme de muncă care să permită tuturor să aibă acces la acestea. Trebuie garantată învățarea pe tot parcursul vieții. Pentru că în prezent lucrătorii își schimbă mult mai des locul de muncă decât în trecut și trebuie să există o capacitate de adaptare la aceste schimbări permanente. Trebuie de asemenea să combatem ideile Uh, de astăzi, care fac ca atunci când cineva vrea să uh, aibă o condiție mai bună de muncă, asta se face în detrimentul altcuiva. Deseori uh, angajatorul uh, este avantajat în defavoarea angajaților. Noi trebuie să ne asigurăm că situația este una echitabilă și pentru angajatori și pentru angajați. Și apoi trebuie să ne gândim și la bunăstarea socială. Trebuie investiții în sectorul sănătății, în, sectorul, în uh, sistemul de învățământ, accesul la Uh, locuri de muncă să fie mai uh, simplu, trebuie să asigurăm servicii de îngrijire uh, pentru copii și asta este foarte important dacă ne dorim ca femeile să aibă și ele un acces facilitat pe, la, la piața muncii bunăstarea socială, învățământul, accesul la îngrijiri, toate acestea trebuie realizate. Asta nu înseamnă că lucrurile nu vor fi dificile, însă putem să Uh, le rezolvăm și mă aștept cu interes uh, să ne regăsim într-o astfel de situație în care cu toții să participăm la îmbunătățirea pieței muncii. Mulțumesc! Thank you. Je suis donné la parole. Mulțumesc. Doresc acum să-i dau cuvântul doamnei Radka Maxova, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale din Camera Deputaților uh, din Cehia. 5 minute, vă rog. Děkuji, děkuji za pozvání, vážené dámy. Mulțumesc foarte mult. Krátkou Mulțumesc pentru această invitație, doamnelor și domnilor. Am o scurtă prezentare pe care am pregătit-o în engleză, însă am să vorbesc în cehă. Pentru că în Republica Cehă, ca întreaga ca în întreaga Europa, putem uh, asista la apariția unor noi meserii, apar noi locuri de muncă în sectorul serviciilor și în producție. Asta nu înseamnă că toate locurile de muncă vor dispărea, ci înseamnă că ne putem aștepta la o schimbare care va duce la îmbinarea mai multor forme de lucru, în care se va îmbina activitatea omului cu activitatea mașinilor. Care sunt șansele pe care această schimbare le oferă pentru oameni, pentru stat, pentru angajatori, pentru ca, în primul rând, să valorificăm la maxim uh, progresul tehnic ce forme de ocupare vom găsi pentru acele persoane care la ora actuală au un acces îngreunat pe piața muncii. Vorbim îndeoseb de persoanele în vârstă, de persoanele cu dezabilități, de persoanele care au nevoie de îngrijire sau de persoanele care provin din regiuni unde se confruntă cu obstacole în ce privește transportul. Aceștia așteaptă posibilități alternative ci când vine vorba de posibilitățile juridice alternative de asemenea. Trebuie să putem profita de pe urma noilor forme de ocupare a forței de muncă. Să menținem de asemenea și să alimentăm spiritul creator și de antreprenoriat. Printre aceste provocări se numără și programarea uh, roboților. E necesară formarea pe tot parcursul vieții pentru a face față noilor provocări din câmpul muncii. Înainte de toate însă trebuie să asigurăm flexibilitatea necesară și să permitem împăcarea vieții profesionale cu viața de familie. Ne confruntăm cu o situație de criză, anumite locuri de muncă dispar. Iată vor avea de suferit uh, persoanele care nu dispun de suficientă competență, mai ales de suficiente competențe digitale. Acestea nu vor putea reacționa la aceste provocări și vor avea un acces mai dificil pe piața muncii. Interna- Organizația Internațională a Muncii intervine pentru a proteja angajații și angajatorii când vine vorba de uh, noile forme de ocupare a forței de muncă, ne putem aștepta ca angajatorii să nu fie interesați de pregătirea și formarea pe viitor a angajaților, deoarece costurile de formare vor crește. Există în plus un risc sporit, mai ales uh, asociat anumitor categorii, mai ales asociat persoanelor în vârstă sau acelor categorii sociale care se demarcă printr-un nivel scăzut de educație condițiile de muncă pot deveni mai precare și protecția muncii de asemenea poate fi redusă. Și tehnologiile informației și comunicării pot avea repercursiuni asupra sănătății fizice și psihice a angajaților. Pe viitor, s-ar putea să asistăm la dispariția multor locuri de muncă în următorii 20 de ani. Se calculează că Republica Cehă va pierde aproximativ 10% din locuri de muncă până în 2029 ne așteptăm la o pierdere de chiar până la 35% a locurilor de muncă având în vedere că avem ocuparea forței de muncă de 1,4 milioane. Forța de muncă, de asemenea, se reduce. Asistăm chiar la o deteriorare cu 400 de mii de locuri de muncă pe an, mai ales din cauza automatizării. Va exista o cerere mai mare uh, când vine vorba de acele profesii automatizate. Și serviciile vor juca un rol important, mai ales um, serviciile vor căpăta un important rol social. Populația va avea nevoie de îngrijiri, Deocamdată, acest sector al serviciilor nu e atât de dezvoltat la noi ca în străinătate. Încă domină sectorul uh, transporturilor și sectorul uh, personalului tehnic se extinde, dar nu în toate regiunile în același uh, mod. Apar noi forme de lucru precum uh, flexi-working sau co-working, platformele online. Acestea transformă piața muncii și mai ales relațiile în ce privește dreptul muncii. Se conturează două nivele. Asistăm la o tranziție de la ocuparea tradițională a forței de muncă înspre mai degrabă uh, mai multe forme liber profesioniste și, în al doilea rând, um, se ține cont de integrarea categoriilor defavorizate, precum persoane cu, defav- cu dezabilități. Ce așteptăm? Așteptăm din partea experților să stabilească reguli clare pentru economie partajată, reguli clare pentru angajatori, Trebuie să se definească statutul, de pildă, individului care furnizează un serviciu. În al doilea rând, reguli clare pentru asigurarea de muncă, de asigurarea de sănătate și sistemul de protecție socială, protecția um, proprietății intelectuale, legislație pentru, consumator, pentru protecția consumatorului și trebuie să reducem de asemenea amploarea de care se bucură anumite platforme care au monopolizat uh, piața muncii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Maxova. România, now. Vom începe uh, seria dezbaterilor cu uh, doamna Angelova Zvetlana din Bulgaria, vicepreședinte a Comisiei, probabil, de muncă, din partea IPP. Aveți cuvântul. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, в резултат на динамичното променящата се среда на пазара на труда. Bună ziua! Mediul de lucru cunoaște un, o modificare dinamică și sistemele de protecție socială uh, au nevoie de reforme. În Bulgaria, în ultimii ani, observăm o creștere economică și situația vieții muncii se ameliorează. Cu toate acestea, principala provocare rămâne diferența dintre cerere și ofertă la nivelul forței de muncă, cu o serie de calificări și anumite dexterități, abilități. Sunt propusă să retragă de instrumente în vederea limitării acestor dezechilibre și tocmai acesta e și planul pe care guvernul nostru îl adaptează în fiecare an pentru a putea întreprinde activități în sectorul muncii. În 2019, sloganul nostru este ameliorarea cunoașterii, a calității materialului uman disponibil. Prioritățile muncii, pieței muncii actualmente în anul acesta se referă la șomerii de pe termen lung, precum și cei care nu au calificări profesionale suficiente. În cadrul programului operațional privind dezvoltarea resurselor umane, vom demara o serie întreagă de operațiuni noi care vor încuraja antreprenoriatul și, de asemenea, lansarea unor întreprinderi uh, individuale. Vom uh, promova diversele oportunități de formare profesională, atât uh, în beneficiul celor care au deja un loc de muncă, cât și pentru șomeri sau cei fără activitate și care vor fi integrați în câmpul muncii ulterior. Vom acorda prioritate investițiilor în high-tech inclusiv uh, în zonele unde este mare uh, rata șomajului. În 2019 sunt oferite șanse pentru IMM-uri de a forma angajați care să dobândească competențele cheie necesare. Uh, jumate din partea din formările necesare fiind finanțate din bugetul de stat. Aștept cu interes să, să aflu ce fac și alte state în acest sens și care sunt noile forme de lucru de acolo. Mulțumesc! Mim pentru cuvintele pe care le-ați uh, exprimat. Urmează din Italia Serachiani Debora, Camera Deputatii, membru al uh, Comisiei de Muncă, S&D. Thank you very much, Mr. President. Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Italia, în ultimii ani, am uh, realizat o reformă importantă uh, a câmpului muncii, alinindu-le un pic la direcția prezentată de raportori. Am făcut investiții, cu alte cuvinte, având în vedere și criza, concentrându-ne pe flexibilitate, investind foarte mult uh, pe calitatea muncii pe cantitatea muncii înainte, îmi cer scuze, acum a venit momentul să investim pe calitate pentru că adesea avem contracte de muncă pe durată determinată, ori uh, vorbim și de noi forme de contract de, de muncă pentru noi forme de muncă care încă nu au fost integrate într-un sistem care nu s-a adaptat deocamdată la noile realități tehnologice. Dezbaterea pe care vreau să o adresez uh, invitațiilor uh, este dacă Comisia Parlamentului European dorește să coordoneze împreună cu Comisia Europeană o serie de inițiative care să vizeze toate statele membre. Când vine vorba de pildă de un ajutor de șomaj unic pentru toată Uniunea Europeană, care în acest fel ar uh, facilita și relațiile între statele membre și transferul acestui ajutor între statele membre. Și în al doilea rând, dacă există o intenție, o dorință de a investi într-un sistem de formare la nivel înalt care să permită recalificarea profesională a celor lucrători care riscă să fie lăsați pe din afară. Din această perspectivă, Italia și-a luat angajamentul, a făcut eforturi și am aprecia un sprijin din partea Parlamentului European și din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Uh, din uh, Cipru, House of uh, Representative, Cutra Cucuma Schevi. Sper că n-am greșit pronunția. De asemenea, vicepreședintă a Comisiei de Muncă, Sănătate, Asigurări Sociale. Vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc. Atunci când vorbim despre situația ocupării în Europa și în Cipru, atunci când vorbim despre relațiile sociale, primul lucru pe care trebuie să-l stabilim este că neoliberalismul, această versiune a capitalismului, este cea care domină în statele membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, activitatea activitățile reglementate prin contractele colective de muncă sunt considerate a fi uh, responsabile pentru greutățile de redresare a economiei. Există salarii minime, există ajustări financiare și toate acestea sunt considerate ca niște instrumente care subminează competitivitatea uh, companiilor. Uh, un loc de muncă stabil este văzut ca un obstacol și din această cauză uh, companiile nu pot fi, avea o uh, prezență concurențială. Uh, iar sistemele de protecție socială sunt prezentate ca fiind o povară, mm, de aceea vârsta de pensionare este tot mai avansată și se pune accentul pe uh, sistemele private de protecție socială și de pensii. Da, toate acestea sunt prezentate ca o povară pentru uh, bugetele publice. Însă, statele sunt obligate să garanteze niște drepturi de bază, niște drepturi fundamentale pentru toți cetățenii și astăzi considerăm că acestea nu fac decât să distorsioneze principiul de lesefer și de liberă concurență, din păcate. În conformitate cu tratatul uh, Uh, Uniunii Europene, toate, acestea sunt de, toate aceste chestiuni sunt de competența politicilor naționale. Totuși, prin intermediul Pactului de Stabilitate și prin alte instrumente și măsuri, uh, se impune în prezent acest model neoliberal tuturor statelor membre din Uniunea Europeană un fenomen de dereglementare cu adevărat feroce, care are consecințe grave uh, asupra țărilor care au uh, fost supuse uh, programelor de ajustare și memorandumurilor. Uh, în Cipru, uh, numărul persoanelor aflate în situație de sărăcie a crescut, s-a dublat. Chiar dacă guvernul susține că șomajul este în scădere, cu toții știm că uh, fie uh, există lucrători săraci, fie migranți care caută condiții de muncă mai bune în alte țări. De asemenea, și rata locurilor de muncă cu uh, fracțiune de normă este în creștere și majoritatea lucrătorilor recurg la acest gen de contracte pentru că nu au altă opțiune. Uh, Mm, este de altfel procentul cel mai important din Uniunea Europeană. Un tip de muncă falsă, dacă vreți, de contracte false. 30% din locurile de muncă sunt în, sectoare, în sectorul public sau semi-public și aceste locuri de muncă sunt locuri de muncă precare, uh, cu contracte pe durată determinată, uh, care conduc la economii importante pentru stat infrastructurile locale se închid Și toate aceste activități sunt încredințate voluntarilor, benevolilor, tot ce înseamnă servicii pentru copii, servicii pentru persoanele în vârstă. Însă, noi trebuie să legiferăm în acest domeniu, trebuie să adoptăm măsuri care să-i oblige pe angajatori să uh, garanteze un uh, soclu, un, un trunchi de condiții uh, minime de muncă care, să nu, care nu sunt neapărat incluse în contractele colective de muncă. Trebuie să, ca aceste uh, acte să, să îmbunătățească condițiile de viață ale cetățenilor și să reconstruiască statul providență. Din păcate, toate aceste chestiuni nu se află, pe, nu se află în dezbatere astăzi în Europa. Se vorbește despre planul Juncker, despre pil pilonul social sunt doar cuvinte frumoase, foarte generale, care însă nu vor reuși să uh, anuleze acest model neoliberal. Astăzi, în Europa, mizăm pe flexibilitate, pe formarea pe termen lung, care uh, vizează uh, servirea intereselor celor mari și celor puternici, capitalului. Uh, se încearcă crearea unei autorități europene pentru ocuparea forței de muncă. Nu e vorba de o entitate, de o, asocia- o asociație, de o um, agenție care să îmbunătățească locurile de, uh, situația locurilor de muncă. Nu, va fi o agenție care nu va face decât să colecteze informații mm, și date pentru a se putea continua pe aceeași cale neoliberală. Vă mulțumesc! Mim și noi. Chiar dacă ați depășit cu mult două minute, am uh, considerat că, nemai fiind foarte mulți înscriși la cuvânt, merită să vă lăsăm să vorbiți, pentru că ați spus uh, lucrurilor uh, pe nume, <laughs> să spunem așa. Dacă din partea uh, membrilor Parlamentului European vrea să ia cineva cuvântul, nu avem niciun înscris până acum la dezbatere. <clears throat> Dacă nu, rugăm pe domnul Manios Nicolaos, președintele Comisiei de Muncă din uh, Parlamentul Greciei, să continue probabil în același stil ca și doamna din uh, ciclu. Sângele grecesc uh, se <laughs> recunoaște. E, mm. în poziția colegei care a luat cuvântul mai devreme, era o poziție foarte clară. Eu însă am să vorbesc de acele lucruri care se pot uh, face și se pot face de îndată. Dragi colegi, dragi prieteni de la prezidiu, dragi colegi și prieteni din sală, noile forme de lucru nu oferă aceleași condiții de protecție socială și alte asemănătoare față de condițiile de muncă obișnuite, tipice. Apare în plus o piață neagră a muncii. Guvernul elen a adoptat o serie de legi menite să ofere protecție lucrătorilor cât și pentru ca în acest fel economia să dispună de mai multe posibilități. Noi încercăm să promovăm formele legale de ocupare a forței de muncă și încercăm să nu promovăm formele de lucru flexibile care ar putea să fie folosite în scopuri neclare. Iată de ce încercăm să luăm măsuri pentru a sprijini numărul uh, cel mai mare posibil de șomeri uh, în vederea reintegrării acestora în câmpul muncii. În uh, ultimii 3-4 ani mm, am tot primit memorandumuri, dar am reușit să facem ca șomajul să scadă cu 8% Majoritatea noilor locuri de muncă create au fost um, cu um, contract pe durată nedeterminată. În luna august 2018 am creat condiții pentru negocierile colective ale contractelor de muncă de care au profitat peste 200.000 de, de angajați. Vorbim de 20 de ani de lucrători angajabili care practic au, aproape că au distrus uh, condițiile de ocupare a forței de muncă și am deschis în acest fel calea extremei drepte. Nu trebuie să uităm de acest fenomen dacă vorbim de protecție socială. În continuare dau cuvântul uh, doamnei Alice Mary Higgins din Irlanda, membră a Comisiei de Muncă Independentă. Intervenție fără microfon. Microfonul, vă rugăm. Now? Okay. Ah. Um, what we're seeing very much uh, in Ceea ce se observă în Irlanda este că actualmente în cadrul discuției despre nivelul șomajului, care de regulă era portat într-un mod foarte simplist, ne îndreptăm actualmente către realizarea crizei pe care o reprezintă calitatea ocupării forței de muncă. Sunt chestiuni pe care le-am atins și atunci când analizăm subiectul flexibilității, cuvântul a fost de pe acum uh, bine pronunțat, e adesea sinonim uh, precarității. Flexibilitatea însă inițial uh, era îngemănată cu conceptul de predictibilitate, de posibilitatea planificării unui echilibru între viața privată și profesională. E nevoie să rediscutăm acest concept și calitatea care trebuie să vină în această ecuație. În Irlanda se dezbate acest subiect. A existat și un um, amendament propus la nivelul uh, este competiție uh, în privința uh, negocierilor colective pentru uh, cei care pot să devină contractori individuali și cred că în acest sens trebuie să putem discuta subiectul, inclusiv cel, cel al falșilor independenți sau autoangajați se pierde în acest sens maja de negociere colectivă și ameliorări sectoriale. Ceea ce se identifică actualmente este un efort de a se identifica la nivelul Europei, cred eu, de a se identifica ce înseamnă lucrător, ce înseamnă angajat, pentru a încerca să avem claritate în domeniu și să ne asigurăm că um, nu se ajunge la un venit scăzut sau la pierderi la nivel la nivelul securității și a vieții private. De asemenea, conceptul de zero hours a fost discutat, am încercat să tratăm și această situație pentru a o asigura măcar un grad de previzibilitate. Lucrăm de asemenea și cu conceptul de protecție socială și există preocupări cum că anumite procese la acest nivel nu au fost uh, suficient de uh, bine externalizate și că uneori asta duce către uh, ocupări precare și se subvenționează inclusiv practicile proaste în domeniu. Trebuie să analizăm conceptul acesta, muncă înainte, uh, educație. Dacă este să uh, tratăm subiectul acesta, trebuie să ne asigurăm că formarea este o opțiune cu adevărat disponibilă și că nu se ajunge la contracte pe termen scurt, în mod forțat. Uh, voiam de asemenea să tratezi economia digitală, sindicalizarea și a ne asigura că ea ajunge la un nivel suficient e suficient, e foarte importantă, dar și îngrijirea este un uh, subiect uh, cheie. Uh, sectorul uh, îngrijirilor medicale este un sector deosebit de important și trebuie dezvoltat, uh, asigurându-ne că și calitatea locurilor de muncă este la înălțime. Femeile sunt dominate în acest sector, însă, din nefericire, ele uh, Uh, aceste locuri de muncă au de regulă o calitate mai proastă și nu putem permite acest lucru. Mă apropiu și de concluzii, dar vreau să mai spun că există o preocupare că externalizarea, care este de pe acum o realitate, a serviciilor publice ar putea uh, aduce inovare, calitate, pot să schimbe practicile inclusiv pentru a se atinge obiectivele în domeniul, de, în domeniul mediului, însă fiindcă există așa de mult uh, externalizare, este greu uh, să uh, atingem asemenea obiective. Lucrul acesta trebuie tratat, inclusiv achizițiile publice, cum, poate, cum pot fi incluse măsuri mai puternice, inclusiv în acest nivel al uh, achizițiilor publice. Sper că nu e ultimul vorbitor, dar uh mai avem 10 minute, timp în care uh, mai poate interveni cineva. Repet uh, întrebarea dacă din partea Comisiei de Ocupare din Parlamentul European vrea să intervină cineva. Așteptăm cu interes. Din uh, Finlanda, uh, domnul Jaskari Hari, vicepreședinte al Comisiei IPP. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Uh, I come from Finland and... Mulțumesc. Vin din Finlanda și în acest uh, moment uh, rata ocupării este din ce în ce mai bună, rata șomajului scăzând sub 6%. Dar cam 200.000 de uh, persoane sunt, uh, sunt independente, lucrează într-un regim independent. Numărul lor crește și este destul de dificil pentru că uh, Există persoane care sunt uh, independente, altele sunt uh, șomere, altele uh, studiază, sunt uh, foarte multe categorii care se întrepătrund și este foarte dificil uh, să se înțeleagă exact din ce categorie faci parte până când la un moment dat ajungi să beneficiezi de alocațiile de șomaj. Acum câțiva ani s-a introdus un model de um, venit Uh, minim uh, și am încercat să limităm uh, șomajul. Sigur, când am făcut evaluarea rezultatelor, oamenii s-au declarat mulțumiți, dar asta nu înseamnă că s-au creat foarte multe locuri de muncă noi. Trebuie ca oamenii să fie motivație să-și găsească noi locuri de muncă chiar pe scurtă durată. Astăzi însă încercăm să aplicăm niște metode mai moderne uh, avem un sistem digital în timp real care îți permite în fiecare zi să uh, verifici care este situația alocațiilor de șomaj pe care le uh, primești, poți să lucrezi în o anumită perioadă și după aceea să verifici ce uh, prestații, de ce prestații poți beneficia. De asemenea, trebuie să ne uităm la crearea unui nou model de uh, venit garantat care să îi stimuleze totuși pe oameni mai mult să muncească decât ce am făcut până acum. Primul vorbitor din România, doamna Eva Andreea Cep, secretarul Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Vă rog. Thank you, Mr. President. Um, I... Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în limba uh, țării mele, nu în limba maternă, pentru că sunt uh, etnic maghiar. Și ceea ce va fi foarte interesant va fi cum putem să creăm niște locuri de muncă prietene cu familia. Pentru că trebuie să ne dăm seama că dispare forța de muncă. Avem o problemă mare de populație, da? În Europa, peste tot, în fiecare țară avem probleme mari demografice acestea nu ne ajută în viitor. Avem două perspective. Trebuie să facem niște locuri de muncă prietene cu familia, cu niște posibilități ca mama să-și crească copilul, dar totuși parțial să poată să meargă la lucru și uh, între timp să se întoarcă mai repede pe câmpul muncii, să nu stea acasă timpul maxim pe care îl are la dispoziție în vederea creșterii copilului, să avem stimulenți. Acestea am început să implementăm și în România, dar pe de altă parte avem uh, bunici mulți care sunt activ, pe, activ din punct de vedere fizic și ca și, uh, ca și persoane putem să spunem că intră în categoria, sociologic intră în categoria persoanelor inactive, dar totuși active, Aici uh, reprofilarea și învățarea de-a lungul vieții este o provocare mare cum putem să facem și cum putem să, să învățăm să aibă capacități uh, digitale dezvoltate, pentru că și ei ne pot fi de ajutor. Pe de altă parte, uh, și ajutăm și la îmbătrânirea activă, pentru că deja de ani de zile discutăm despre faptul că vârsta de pensionare a acestor persoane o să ajungă cât mai mare, deci uh, nu știu acum uh, ce, ce vom primi noi când o să ajungem eventual să devenim pensionari, dar totuși eu cred că trebuie să fim activi pe piața muncii. Pe de altă parte, uh, Uh, vorbim despre integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii și posibilități de muncă de acasă. Dar totuși avem și o securitate a muncii care trebuie să legiferăm în așa fel încât securitatea muncii făcute de acasă cu un contract de muncă parțial sau chiar uh, cu 8 ore îți oferă o securitate de care ai nevoie și cred că la legiferare pe partea asta trebuie să ne focusăm mai mult. Pe de altă parte, șomajul versus cerințele educaționale de pe piața muncii. Trebuie să facem în așa fel încât educația profesională să facă față cerințelor pieței ci nu doar de aceea să pornim niște cursuri de formare pentru tineri, pentru că există și sunt bine, au un rating mai, mai înalt, ci să pornim aceste cursuri pentru că chiar antreprenorii au nevoie de aceste meserii. Să nu fie o rușine să înveți să lucrezi o meserie, să faci o meserie de două mâini, pentru că o să avem foarte mare nevoie. Vorbim de digitalizare, dar totuși aceste ustensile trebuie și reparate de cineva și și manipulate de cineva. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și eu uh, tuturor vorbitorilor. Ne-am încadrat în timp. Nu este încă 18 și 10. Îi dau cuvântul domnului președinte Thomas Hendel. Vă rog. Ja, liebe Dragi colege și colegi, am urmărit cu mare atenție discuția și aș vrea să fac trei observații succinte. Referitor la conceptele care au fost vehiculate în aceste discuții și care, după părerea mea, au fost adesea folosite fără prea multă judecată. În primul rând, flexibilitatea. Nimeni nu discută de faptul că um, de multe ori e nevoie de flexibilitate, însă întrebarea e la ce flexibilitate ne referim ne referim la adaptarea fără nicio condiție a lucrătorilor la orice formă de ocupare a forței de muncă și de condiții de muncă, de orar de lucru sau posibilitatea ca lucrătorii să contribuie în mod creativ la noua formă pe care o capătă ocuparea forței de muncă. Cred că dezbaterea referitoare la flexibilitate se poartă mult prea puțin și că există o nevoie reală de a discuta acest subiect atât la nivel național cât și în Parlamentul European. A doua observație. Problema digitalizării apare practica o himeră. De multe ori digitalizarea a fost arătată cu degetul, învinovățită și cunosc tot atâția oameni care ridică în slăv digitalizarea spunând că va crea nu știu câte locuri de muncă. Eu, sincer, am îndoieli după cum știți, în activitatea mea ca în, în această comisie a Parlamentului European există într-adevăr o, o întreprindere care înainte avea 900 de angajați, acum este de plin uh, automatizată și la o producție dublă are astăzi 9 angajați. Dacă ne gândim uh, la efectele digitalizării asupra ocupării muncii, dacă unii evită să se gândească la acest subiect sau dacă ne gândim sau refuzăm să ne gândim la repartiția muncii, atunci uh, cine nu se gândește, practic, nu ar trebui să vehiculeze digitalizarea drept salvarea Uniunii Europene sau soluție miraculoasă pentru statele membre. Am să mă opresc deocamdată la aceste observații, la aceste două observații, având în vedere ora înaintată. E clar însă că mai avem încă mult de făcut pentru a ajunge la nivelul necesar pentru a putea caracteriza evoluția viitoare a ocupării forței de muncă, dar nu numai să o caracterizăm, ci și să o ghidăm. Pentru că oamenii la un moment dat se vor, uh, vor, vor fi convinși de argumente neraționale pentru a ceda practic, în ce privește locul de muncă, pentru, după moto că primești destui bani, așa că mai bine să nu ai pretenții. Iată de ce avem obligația de a dezvolta modele mai inteligente, astfel încât lucrătorii să nu accepte uh, o decalificare practică a locului de muncă din pură frustrare sau să ajungă într-o stare de agonie trebuie să venim cu soluții inteligente când vine vorba de crearea de noi locuri de muncă. Asta este una din sarcinile politicii. Dacă nu ajungem în situația, dacă nu ajungem decât în situația în care oamenii vor fi frustrați cu locul de muncă, de condițiile de ocupare a forței de muncă, nu vom fi atins nimic. Dacă vrem să vorbim de o Europa socială, de o Europa um, realmente implicată pentru cetățeni, trebuie să ne distanțăm de această situație. Aceasta ar fi sarcina atât pentru parlamentele naționale cât și la nivel european. Aproape că ne-am atins timpul, ora stabilită, așa că ar fi cazul să facem o tranziție lină. Încă o dată îi mulțumesc lui Adrian Solomon pentru coprezidarea acestei prime părți a dezbaterii noastre. Trecem acum la cea de-a doua dezbatere, la fel de complicată, am uitat ceva? Bine, bine, clar. <laughs> Ok. În regulă. Trecem așadar la cea de-a doua parte a dezbaterii. E vorba de monitorizarea permanentă și evaluarea activității statelor membre care vizează persoanele cu dezabilități încadrate în semestrul european. Avem doi invitați din nou alături de noi care vor aborda subiectul, după care să putem să avem o bază pentru discuții. E vorba de Carla Tavares, membru a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Siguranța Socială din uh, Parametrul Portugaliei, îi urez bun venit și, uh, de asemenea, e alături de noi Ante Babici, membru al Comisiei pentru Cumpărarea Forței de Muncă, Sistemul de Pensii și Parteneriat Social din Parlamentul Croat. Îi rog uh, pe amândoi să vină aici alături de noi la prezidiu. Fiecare are la dispoziție 5 minute pentru prezentare. So. Wer fängt an? Carla Tavares? Cine va începe? Doamna Tavares? Please. Vă rog, aveți cuvântul. Minha língua materna, o português, pelo que peço-vos que coloquem já os escutadores para a tradução. Eu am să vorbesc în limba mea maternă, în portugheză. Doamnelor și domnilor deputați, înainte de toate, Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitația adresată Parlamentului portughez. Și aș vrea să vă spun că Convenția ONU referitor la persoanele cu dezabilități uh, se dorește o nouă para, a fi o nouă paradigmă în domeniu și a fost ratificată în Portugalia în 2009 integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dezabilități și a familiilor lor a fost uh, o preocupare permanentă a guvernului portughez. În bugetul din 2016 uh, s-a alocat uh, resurse clare pentru persoanele cu dezabilități marcând practic o nouă etapă în interacțiunea statului cu cetățenii. De atunci, guvernul a adoptat o serie de măsuri inovatoare menite să promoveze incluziunea persoanelor cu dezabilități, respectând autonomia, demnitatea și independența acestora. De pildă, modelul de sprijin pentru uh, oferirea de îngrijiri pentru persoanele cu dezabilități reprezintă un exemplu elocvent aceste persoane beneficiază de asistență pentru a realiza acele activități pe care, având în vedere limitările cu care se confruntă, nu le pot realiza singuri. Avem de asemenea o prestație socială unică pentru incluziune menită să îmbunătățească incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități, stimulând în acest fel autonomia lor și participarea deplină la activitatea societății. Guvernul portughez a creat acest ajutor social în 2017 menit să combată uh, sărăcia și să încurajeze participarea în câmpul muncii a persoanelor cu dezabilități. În același fel, permite simplificarea cadrului existent de ajutoare sociale de acest uh, tip. În 2019, așadar în acest an, Măsura va fi extinsă incluzând de asemenea copiii și tinerii, întărind în acest fel protecția socială de care beneficiază tinerii și familiile lor beneficiază la ora actuală de acest, acest ajutor social. 88.000 de persoane cu dezabilități s-au alocat în plus resurse suplimentare pentru această categorie socială. În acest mandat am adoptat și alte măsuri importante, precum reducerea impozitului uh, pe venit pentru activitatea profesională a acestor persoane a majorat cu 14,6% asistența pe care, uh, de care beneficiază persoanele cu dezabilități și 3% ajutorul acordat familiilor. Există în plus un ghișeu unic care permite um, o atenție acordarea unei atenție personalizate persoanelor cu dezabilități. În acest fel, cetățenii beneficiază de un ansamblu de măsuri uh, care le permit rezolvarea oricăror uh, întrebări și să beneficieze de formare ulterioară. În plus, în ce privește măsura cu caracter fiscal, această reducere a impozitului, ea e menită să creeze acele condiții necesare pentru ca persoanele cu dezabilități să poată cumpăra sau închiria mai ușor vehiculele care să le permită să se deplaseze. Am inclus de asemenea o serie de criterii speciale pentru vehiculele adaptate persoanelor cu dezabilități. Ministerele de resort, inclusiv Ministerul pentru Transporturi, a lansat în septembrie 2018 un program uh, numit Program de Acces Plus, o, o inițiativă pilot care prevede inițiative uh, menite să vină în ajutorul uh, orașelor care în acest fel să permită participarea de plină a cetățenilor, a persoanelor cu dezabilități la viața publică. Vrem de asemenea să încurajăm uh, procesul de uniformizare a datelor, creând un set unic de date pentru persoanele cu dezabilități. O altă măsură se referă la nediscriminarea uh, când vine vorba de proiectele finanțate de la Uniunea Europeană. Există diferite mecanisme care, în plus, le conferă avantaje fiscale persoanelor cu dezabilități. Am creat un nou sistem de învățământ inclusiv uh, în 2018 cu noi măsuri dedicate învățământului, astfel încât fiecare elev să își poată valorifica la maxim potențialul. S-au, luat, uh, s-au adoptat măsuri multidisciplinare la care au participat profesori și specialiști. Noul uh, regim juridic adoptat în 2018, care se aplică minorilor sub tutelă, uh, prevede eliminarea um, inabilitării um, acestei, um, acestui fenomen care limita autonomia persoanelor cu dezabilități. Am încercat în acest fel să îmbunătățim uh, autodeterminarea acestor cetățeni. Vreau să scot în evidență, în ultimul rând, o serie de măsuri promovate de guvern pentru a permite intrarea în câmpul muncii. Pentru guvernul nostru este important să consolidăm accesul uh, tuturor cetățenilor în câmpul muncii, lucru pe care îl putem constata văzând, uh, privind cum stau lucrurile cu ocuparea forței de muncă în Portugalia. Guvernul a creat o strategie care implică diferite sectoare. Există um, o participare din partea sectorului privat care oferă stagii de practică și pentru aceste stagii de practică sunt prevăzute cote când vine vorba de participarea persoanelor cu dezabilități. Vreau să vă spun în plus că la începutul acestei luni a intrat în vigoare o nouă lege care prevede ca că în instituțiile publice este obligatorie angajarea persoanelor cu dezabilități. Vorbim de 1 până la 2% din personal. În ceea ce privește adoptarea pe 6 februarie uh, a unui pachet nou de îngrijiri uh, și de sprijin pentru persoanele care oferă îngrijire persoanelor cu dezabilități. Cred că inițiativele luate de guvernul nostru reprezintă un bun exemplu care arată că se pot lua inițiative menite să vină în sprijinul acestor persoane care se află într-o situație de vulnerabilitate. Aceste inițiative aplică în practică principiile construcției europene. Căutăm o Europa mai socială, mai democratică, o Europa unde toată lumea contează și unde toată lumea își află locul, unde nimeni nu e lăsat deoparte. Aceasta este Europa pe care o visăm, pe care o dorim și Europa pentru care vom continua să luptăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Trecem la următorul vorbitor, însă înainte de a-i da cuvântul acestea, vă rog, cine dorește să ia cuvântul? Avem acum uh, hârtii galbene pentru a putea deosebi intervențiile. Aveți deja la dispoziție aceste hârtii? Dacă nu, solicitați, avem mai multe, puteți primi fără nicio problemă. Acum urmează Ante Babic, membru uh, din uh, Parlamentul Croat al Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Händler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Mă bucur foarte mult să iau parte la această săptămână interparlamentară. Actualmente Republica Croată se pregătește să preia prima președinție a sa, a Consiliului Uniunii Europene, este o mare plăcere pentru mine să constat că am cooperat foarte bine cu colegii români, finlandezi în acest sens. Ne pregătim însă să ne luăm în primire responsabilitățile în uh, triada parlamentară română, finlandeză și respectiv croată. Mă bucur foarte mult să fiu orator pe marginea unui subiect atât de important, supravegherea și evaluarea activităților statelor membre, în ceea ce privește incluziunea persoanelor cu mobilitate redusă și uh, cu dizabilități, uh, conform uh, semestrului european. Croația, la fel ca și alte state, e foarte preocupată de acest subiect și de incluziunea persoanelor cu handicap în uh, societate. În acest sens respectăm și urmăm Convenția, Datelor, uh, Convenția ONU pentru persoanele atinse de un handicap, precum și Convenția 2010 Uh, în vigoare până 2020. În cadrul Parlamentului nostru implementăm un, o strategie națională pentru egalitatea de șanse în privința persoanelor redinse de un handicap. Uh, în vigoare în, între 2017-2020. Există o serie întreagă de măsuri definite, există 43 deja implementate și 35 implementate parțial. Considerăm că avem aici o dovadă clară că am obținut un rezultat excelent. Opțiunile politice pentru acest subiect în cadrul semestrului european se referă la deschiderea și accesibilitatea ansamblului domeniilor vieții publice și private pentru persoanelor uh, persoanele cu handicap, cel puțin asta înțelegem uh, în Croația și au avut loc o serie întreagă de evoluții pozitive. Am să mă refer la câteva dintre ele și am să mă refer inclusiv la anumite chestiuni la care a făcut uh, referire și uh, colega din Portugalia. Statul material al persoanelor cu dizabilități este deosebit de important în acest sens, accesibilitatea serviciilor de către copiii care au întârzie dezvoltare, precum și a persoanelor cu diverse tipuri de dizabilități. Alocațiile au fost uh, sporite pentru a ameliora astfel situația materială a persoanelor cu dizabilități și a fost creată o mai bună accesibilitate și pe piața muncii. Au fost instaurate cote pentru ansamblul uh, componentelor sectorului muncii și a fost inclusiv instaurat dreptul la un ajutor um, școlar um, și diverse tipuri de programe de comunicare pentru a uh, favoriza incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu handicap, care urmează să își demonstreze eficacitatea în perioada următoare un ajutor personalizat pentru persoanele cu dizabilități uh, vede se vede și el dezvoltat uh, inclusiv um, luarea în primire a persoanelor cu handicap și a copiilor la nivel instituțional. Trebuie însă să recunosc că în ciuda progreselor deja efectuate pentru a se aduce un plus uh, în acest sens, în Croația există multă cale de bătut în continuare și am să mă refer și la acestea. Încă nu s-a utilizat pe de întregul potențial uh, de care dispun uh, persoanele cu handicap, peste 60.000 de persoane care au capacitatea de a integra piața muncii încă rămân în exteriorul acesteia. Trebuie să facem mai multe eforturi și pe viitor, uh, garantând, de pildă, accesibilitatea transportului, a locurilor de muncă și, de asemenea, amenajări corespunzătoare. Trebuie să facem pași înainte substanțial pentru ca instituțiile uh, publice să-și atingă obiectivele, însă încă nu au fost nici evaluate progresele efectuate până acum, mecanismele nu au fost nici ele monitorizate. Uh, stimulentele pentru evitarea dezinstituționalizării nu sunt cele suficiente, trebuie deci să facem mai multe eforturi pentru a vedea care sunt acele instituții uh, care au în continuare uh, uh nevoie de ajutor pentru a permite rămânerea în familie a lor, a persoanelor uh, a, a, suferind de un handicap colega portugheză încă nu a făcut referire la acest lucru, însă aș dori să vă încurajez să vă referiți la experiențele noastre pozitive în privința, în privința evitării desinstituționalizării persoanelor cu dizabilități. Ministrul adjunct uh, de resort a discutat acest subiect, am, am uh, creat inclusiv anumite mecanisme de evitare a dezinstituționalizării, poate nu neapărat cele mai potrivite cu putință. Am întâmpinat o serie de probleme în acest uh, sens. Suntem conștienți de eforturile care trebuie făcute și pe viitor. Știm că există o serie întreagă de provocări care încă rămân de surmontat. Vreau să vă vorbesc și despre eforturile pe care le facem în această privință. În 1 ianuarie 2019 a fost uh, votată o nouă lege pentru intensificarea dezinstituționalizării, pentru a evita plasarea în instituții a persoanelor cu handicap, pentru a, ca aceștia să beneficieze de mai, bună, um, de un mai bun tratament în cadrul propriilor familii. Au existat anumite ameliorări legislative și pentru a se putea lucra pe trei planuri. Uh, în privința îngrijitorilor, a terapeuților și de asemenea a ghizilor pentru persoanele hipoacuzice și nevăzătoare. Cu toate acestea, uh, deja în vigoare, vrem uh, să mergem în continuare pe implementarea Convenției ONU și toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru noi, pentru UE în ansamblul uh, său. Cu toții tindem înspre o Uniune Europeană exemplară, pozitivă pe plan mondial, nu doar din perspectivă economică, ci și în ceea ce privește calitatea vieții, cu norme mai eh, ridicate în privința drepturilor omului, a democrației, dar și în privința protejării acelor categorii de populație care se eh, regăsesc în situații de vulnerabilitate. Dacă dorim să atingem aceste obiective, trebuie să putem garanta aceleași drepturi pentru toți, mai ales pentru populațiile vulnerabile din societățile noastre. Aș vrea să vă vorbesc despre un pas important înainte pe care l-am înregistrat în cadrul Parlamentului Croat. În această, în această mandatură am um, reușit să garantăm pentru persoanele cu dezabilități uh, subiect aparte pentru cei care se deplasează cu um, am o întreagă listă de persoane care s-au scris la cuvânt. Uh, cinci persoane uh, văd eu aici pe aceste hârtii galbene. Cine mai dorește să se mai înscrie la cuvânt, poate să facă acest lucru în următoarele minute, după care vom încheia, vom uh, termina această listă a intervențiilor pentru a avea timp să mergem la cină. Are acum cuvântul Svetlana Angelova. Mm? Светлана Ангелова. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în cadrul semestrului european continuăm să lucrăm pentru încurajarea integrării grupurilor cu risc, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Și aș dori să vă atrag atenția asupra votului din decembrie uh, Uh, cu privire la o lege legată de persoanele cu dizabilități în aplicarea uneia din principalele priorități ale programului nostru de guvernare. Această lege prevede uh, garantarea unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități într-un mediu uh, obișnuit, într-un mediu specializat sau într-un mediu protejat, precum și acordarea unui sprijin adecvat pentru persoanele cu dizabilități uh, Um, care sunt angajate, cât și pentru angajatori. Acest uh, lege prevede și niște cote de forțe de muncă uh, care să garanteze uh, o ocupare durabilă a persoanelor cu dizabilități precum și dreptul acestora de a avea venituri din activități. Um, ministrul Muncii și al Politicii Sociale preconizează implementarea unor programe speciale pentru încurajarea angajării și pentru stimularea angajatorilor să creeze locuri de muncă pentru uh, persoanele cu o dizabilitate uh, gravă. De asemenea, sunt prevăzute măsuri și pentru organismele specializate, pentru uh, polurile specializate și pentru persoanele care suferă de o dizabilitate uh, durabilă în cadrul sectorului economiei sociale și solidare, de asemenea, se va favoriza și accesul la formare profesională pentru o îmbunătățire a calificărilor profesionale per a persoanelor din grupurile cele mai vulnerabile. Mulțumesc! Ați terminat la fix. Acum urmează Nicola Susmanios. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș spune că guvernul grec este foarte preocupat de solidaritatea socială și vizează garantarea precondițiilor necesare pentru un acces echitabil la piața uh, locurilor de muncă, la piața muncii. Am introdus în acest sens reforme ale sistemului de învățământ primar și secundar. Am uh, operat uh, schimbările necesare pentru ca acești copii să poată să fie mai bine integrați, copii cu dizabilități să poate să fie mai bine integrați în școli. Am um, recrutat mai, multe, mai mult personal specializat și am lucrat la îmbunătățirea accesului pentru a furniza un ajutor pentru furnizarea um, de ajutor și de sprijin uh, de tip uh, uh, ajutor pentru teme și meditații. De asemenea, am recunoscut uh, limbajul semnelor pe același picior de egalitate cu uh, limba greacă. De asemenea, și limbajul brai este recunoscut în mod oficial pentru toți cetățenii greci. De asemenea, am adoptat și măsuri care să garanteze un acces mai bun al persoanelor cu dizabilități la plajă. Uh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 80% din uh, locurile de muncă din administrația publică sunt destinate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, și în administrația publică locală există programe uh, care monitorizează îndeaproape implementarea Convenției uh, Națiunilor Unite. De asemenea, avem prevederi și în legislația privind adopțiile pentru a îi ajuta pe toți copiii care erau instituționalizați să poată să fie dați spre adopție. Sperăm că în acest sens uh, am uh, luat măsuri care să faciliteze viața acestor persoane. Sigur că am mizat pe economia socială și solidară și am construit mm, infrastructuri de uh, găzduire, de locuințe, precum și de activități de recreere pentru a permite acestor persoane să aibă acces la acest gen de activități. În timpul uh, programului de ajustare financiară și în timpul memorandumului, guvernul grec a încercat și a reușit să nu taie uh, ajutoarele uh, furnizate acestor persoane și prestațiile oferite persoanelor cu dizabilități nu sunt impozabile și nu pot fi uh, confiscate atunci când uh, persoanele respective au datorii uh, către statul grec. Uh, deci persoanele cu handicap beneficiază de politici de exonerare fiscală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Adam Coze. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! Vă urez bun venit la această ședință, la această oră târzie. Discuția e foarte interesantă și mă bucur că mulți dintre dumneavoastră participă. Eu vin din Ungaria, sunt membru al Parlamentului European de peste 10 ani. După cum vedeți, am o dezabilitate uh, am uh, probleme de auz și mă ocup într-adevăr de integrarea persoanelor cu dezabilități uh, în Uniunea Europeană. Ne aflăm la ne găsim într-o situație în care 50% din cetățenii europeni se confruntă cu o anumită formă de dezabilitate. Există țări mult avansate, altele, în schimb, sunt cu mult în urmă în Ungaria, doar 20% din măsurile necesare pentru persoane cu dezabilități au fost luate în 2011, acum am ajuns la un nivel de 40%. Mai e încă mult de făcut pentru a adopta toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți situația, dar nu vreau acum să vin cu o listă nesfârșită referitoare la măsurile adoptate în Ungaria, ci aș vrea mai degrabă să vin cu precizări concrete și anume, se realizează o analiză în mod frecvent în statele membre în ce privește situația persoanelor cu dezabilități, astfel încât uh, să se poată remedia lacunele existente. În al doilea rând, foarte important, e să abordăm acele practici care discriminează, care prezintă o discriminare față de persoanele cu dezabilități în câmpul muncii. În al treilea rând, să oferim sprijin pentru integrarea persoanelor cu dezabilități în câmpul muncii, astfel încât persoanele cu dezabilități să poată colabora în câmpul muncii. Formarea, în general, e foarte importantă, nu doar pentru persoanele cu dezabilități, pentru toată lumea și pentru angajatori, de asemenea. Există multe informații disponibile pe care, la care însă oamenii nu au acces. Iată de ce trebuie să facem un efort de promovare și conștientizare. Parlamentul European joacă un rol foarte important. S-a adoptat un pachet pentru eliminarea barierelor de care se lovesc persoanele cu dezabilități. Toate statele membre vor trebui acum să adopte măsuri cu caracter obligatoriu. Să sperăm că în acest fel vom putea progresa când vine vorba de eliminarea barierelor din calea persoanelor cu dezabilități. Oricum, discuția de astăzi a fost una deosebit de rodnică și sper că vom putea cu toții valorifica învățămintele pe care le-am tras în urma discuțiilor de astăzi. Acum urmează Alice Mary Higgins. Um, thank you very much. Um, just mention one or two small points. I know that două observații succinte. Un lucru pe care l-am învățat recent la Comisia pentru Protecție Socială e că am încercat să facem ședințe comune cu Comisia pentru Învățământ, pentru Sănătate, Protecția Muncii, mai ales când vine vorba de dezabilități, pentru că am conștientizat că oamenii trebuie să circule prin diferite birocrații și e un efort considerabil în a gestiona o dezabilitate, mai ales când vine vorba de a face față birocrației din uh, sistemul de sănătate, când uh, treci, de pildă, de la un sistem de învățământ unde ai avut anumite drepturi, treci la un sistem de ocupare a forței de muncă unde ai alte drepturi și aceste momente de tranziție pot reprezenta adesea un obstacol. Am luat uh, măsuri pozitive, cred eu, în uh, Irlanda în ceea ce privește integrarea în câmpul muncii, măsuri pe care abia acum începem să le punem în aplicare uh, oferirea de sprijin personalizat în învățământ de asemenea, însă de multe ori aceste două sisteme nu prea se întâlnesc. În ce privește accesul în câmpul muncii, cred că trebuie să discutăm și de caracterul progresiv pentru persoanele cu dezabilități. Să nu avem doar o un număr în ce privește obiectivul de ocupare a forței de muncă, ci să vedem clar că există o progresie în ce privește ocuparea forței de muncă. De asemenea, insistăm la ora actuală când vine vorba de prezența persoanelor cu dezabilități în comitetele directoare ale instituțiilor publice, ca în acest fel deciziile care se iau la nivel înalt să reflecte realitatea de jos. Am două întrebări pentru panoul de discuție. În ce privește protocolul opțional al ONU, Irlanda e cu un deceniu în urma Portugaliei, am ratificat și noi în sfârșit, dar vreau să vă întreb dacă a fost ratificat și protocolul opțional la Convenția ONU. Cred că e foarte important atunci când vine vorba de dreptul cetățenilor de a uh, ataca în instanță când nu se respectă anumite standarde. Și în continuare, abordarea pe drepturile sociale uneori poate să aibă de suferit când se face o comparație brută între indicatorii existenți, așa că cum putem adopta niște indicatori de calitate pentru semestrul european? Și uh, un comentariu îngrijorat și în raportul de țară de anul trecut, Irlandei s-a spus că cheltuiește prea mult cu sistemul de sănătate. Cum putem împăca Uh, practic, uh, recomandările de la semestrul european care ne spun să reducem cheltuielile publice cu faptul că oamenii acum, în sfârșit, uh, își văd drepturile respectate în temeiul Convenției ONU. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum e cam complicat. Am scovi cutra cu cuma. nu sunt sigur că am pronunțat bine, dar vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant a Ciprului, uh, v-am spus că oricum în 2011 am uh, ratificat protocolul uh, CRDP al ONU în privința drepturilor persoanelor cu dizabilități. În 2013, din 2013, 2013-2015, în plină criză, am elaborat și un plan de acțiune. Puține dintre acestea au fost până la urmă și întreprinse. Am uh, efectuat de asemenea lucruri în cadrul uh, Comisiei Sociale și pentru ocuparea forței de muncă. În cadrul acestui for uh, se discută planurile de acțiune și alte măsuri. Însă, dacă birocrația nu e surmontată și dacă nu sunt alocate resurse financiare, resurse în general, nu ne vom alege decât cu simple vorbe goale. ONU a făcut o serie de recomandări uh, Ciprului inclusiv în ceea ce privește strategia aplicabilă în domeniul persoanelor cu dizabilități. Există de asemenea și un plan de acțiune în acest sens uh, al Uniunii Europene. Am ascultat ceea ce spuneau antevorbitorii în privința proiectelor care sunt întreprinse la dumnealor, sunt foarte corecte. Avem și noi uh, cote de recrutare pentru sectorul public, însă acestea uh, sunt limitate la 2%. Probabil că înțelegeți, din pricina crizei, din pricina reducerilor bugetare din ultimii ani, nu s-au făcut uh, recrutări, nici măcar în aceste 2% uh, în cota menționată. În privința venitului minim garantat, am introdus câteva posibilități și la acest nivel. Ne confruntăm însă cu dificultăți. Guvernului îi revin responsabilitățile pe acest plan. Avem o serie întreagă de probleme, nu e aici momentul să le menționăm pe toate, însă monitorizarea, controlul sunt foarte importante, pentru că ratificarea are loc pe hârtie, însă ceea ce contează până la urmă este implementarea. Aș dori de asemenea să menționez că în țara mea există organizații foarte serioase uh, a persoanelor uh, cu dizabilități, care sunt deosebit de active și, evident, ne dorim o societate unde nu vor mai exista probleme de integrare pentru aceste persoane. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cuneva! Mulțumesc, domnule președinte! Mă bucur um, foarte mult să mă aflu astăzi aici, să iau parte la această dezbatere. Cu mare plăcere aud evoluțiile pozitive uh, pe care le-ați realizat, mai ales în țările din Sud, uh, uh, cele mai sărace, Cipru, Grecia, Portugalia, în ciuda problemelor economice grave guvernul de stânga din aceste state au ales să acorde prioritate celor grupuri sociale cele mai uh, fragile. Mă bucur foarte mult să aud că sunt actualmente propuse ajutoare, subvenții pentru uh, asistenții la domiciliu. A fost de altfel unul dintre primele dosare pe care le-am uh, propus de la începutul carierei mele politice. Consider că uh, aceste persoane, acești asistenți aduc um, foarte mult folos persoanelor cu handicap, precum și familiilor acestora care adesea nu sunt experți în ceea ce privește îngrijirile care trebuie acordate persoanelor cu dizabilități. Consider că Prezența dumneavoastră aici este extrem de importantă, dar mai ales la Consiliu trebuie de acolo să faceți presiuni pentru ca și alte măsuri să fie adoptate. Am solicitat să fie adoptate mai multe măsuri, să fie elaborate mai multe programe în vederea facilitării vieții pentru acești oameni. Nu este un lux, este o uh, nevoie de bază, o nevoie fundamentală pentru independența, pentru autonomia persoanelor afectate de, de dizabilități. Orice ajutor în acest sens este foarte important. Toată lumea poate, dacă doriți, să ia cursuri în acest sens, pentru a învăța pur și simplu să trăiască la un loc cu persoanele afectate de dizabilități. Doar acest lucru va putea să uh, ajute oamenii neatinși de handicap să uh, înțeleagă mai bine persoanele cu handicap. Asta vă va permite să deveniți oameni mai buni. Când sunt uh, propuse într-un stat asemenea măsuri, cum ar fi uh, ajutoare la domiciliu, trebuie ca asistenții la domiciliu să fie formați. Nu putem să facem apel la oricine, să trimitem pe oricine la casa unui om cu handicap, uh, o persoană neformată care să nu aibă niciun soi de certificare, de abilitare, care să nu fi trecut un anumit test de aptitudini. Nu astfel ne vom atinge obiectivele. Trebuie deci să procedăm așa cum se cuvine pentru certificarea și recunoașterea acestei profesii. Mulțumesc! Dankeschön. Jetzt. Mulțumesc! Acum are cuvântul colegul de patul dacă am pronunțat bine, din câte văd, din Belgia. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre un text pe care l-am votat în Parlamentul din Bruxelles, prin care administrația locală este obligată să aibă în uh, personalul său 2,5% din uh, angajați uh, persoane cu uh, dizabilități. Această obligație ridică însă niște dificultăți de punere în practică. Autoritățile locale erau foarte îngrijorate față de aceste noi dispoziții, prin urmare am extins această măsură uh, cu posibilitatea de a mm, subcontracta practic această obligație prin licitații Uh, prin care să fie contractate uh, firme specializate care angajează persoane cu dizabilități. Această deschidere facilitează uh, aplicarea acestor măsuri de către autoritățile locale și mai ales uh, am permis astfel autorităților locale să aibă uh, un acces mai ușor la respectarea legii. Prin urmare, angajamentul lor a fost diminuat, menținându-se în același timp integrarea prin munca acestor persoane, pentru că există resurse financiare care sunt cu adevărat folosite pentru a se acorda locuri de muncă persoanelor cu dizabilități. Și Impunerea acestei obligații are menirea de a permite autorităților locale să aibă angajați cu dizabilități și în același timp să și aici am apreciat foarte mult uh, intervenția de mai devreme, și anume să uh, demistifice, să, să, să pună în lumină, uh, în integritatea ei, relația cu o persoană cu dizabilitate, pentru a nu mai exista niciun fel de prejudecată. Experiența, aș mai adăuga, arată că la nivelul autorităților locale, deci la nivelul administrației publice, a funcționarilor publici, se observă că prezența persoanelor cu dizabilități este extrem de pozitivă și chiar rentabilă, dacă ar trebui să ne exprimăm în limbaj economic, pentru că este vorba de persoane care nu lipsesc, care sunt mulțumite la locul de muncă și care sunt eficiente în munca lor. Și astfel avem o demonstrație, de facto, a interesului de a avea persoane cu dizabilități printre uh, în rândul personalului din autoritățile locale. Mulțumesc! Rad că are acum cuvântul că Ultima vorbitoare. Děkuji za slovo. Eh, já jsem velmi ráda, že téma... Eh, mă bucur că se discută despre sub persoanele cu dezabilități. Trebuie să vă spun că noi am făcut progrese în ceea ce privește protecția drepturilor acestor persoane, însă, în continuare, în Republica Cehă mai e loc de mai bine. În urmă cu doi ani am uh, creat un organ de supraveghere pentru persoanele cu dezabilități, cât și asociat avocatului poporului. Pregătim de asemenea inițiative legislative pentru reintegrarea acestor persoane, pentru că ele se află undeva la margine și ar trebui să beneficieze de posibilitatea pentru a reveni în uh, societate și pentru a beneficia de asemenea de îngrijirile medicale care să le permită recuperarea unei uh, anumite capacități fizice statul sprijină persoanele cu dizabilități, există un sprijin pentru angajatorii care au uh, în cadrul personalului lor un anumit procent de persoane cu dizabilități. Dacă, dintr-un motiv sau altul, aceste persoane nu pot fi angajate, există o obligație pentru ca întreprinderile să preia aceste persoane. În caz contrar, întreprinderile vor trebui să achite o taxă statului pentru că nu angajează persoanele respective. În Europa există la ora actuală o problemă ce privește persoanele cu boli psihice, a căror număr crește, care sunt foarte greu de angajat, care nu pot fi angajate cu normă întreagă, situația va continua să se agraveze, trebuie să găsim o soluție, de pildă, normă, cu jumătate de normă sau normă parțială, pentru ca în același timp persoanele să beneficieze de protecție socială. În Republica Cehă vrem să încurajăm uh, finanțarea Uh, dezvoltarea serviciilor uh, financiare care vin în întâmpinarea persoanelor cu dizabilități, să oferim avantaje pentru acele persoane cu dezabilități să beneficieze de un ajutor social din partea statului. În uh, ultimii ani am alocat 6,8 miliarde de euro pentru sprijinul persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să vă mărturisesc că calitatea de persoană fără dizabilități pentru mine a fost aproape un atelier uh, în ce privește bunele practici pe alocuri pentru a vedea, uh, pentru că am văzut care sunt abordările uh, și ce se face în fiecare stat membru din această privință. Am constatat că mai devreme când eram în Consiliul Director al Întreprinderii și în Comitetul Social, exista o comisie specială pentru persoanele cu handicap grav. Erau invitate aceste persoane să vorbească despre situația lor, însă nu exista niciun schimb între acele persoane cu dezabilitate gravă și a celelalte fără dezabilitate. Cred că undeva la mijloc ar putea fi soluția Cred că persoanele fără dezabilități se gândesc prea puțin uh, la cum trăiesc oamenii cu dezabilități uh, și cum am putea să-i ajutăm. Putem uh, să discutăm mult în continuare, dar vreau să lansez această idee. Adam Coza și Constantina Cunova sunt membri ai Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă care se ocupă sunt doi membri care s-au dedicat în mod deosebit subiectului persoanelor cu dizabilități. E un subiect pe care vom continua să-l discutăm în Parlamentul European. și vom continua dialogul și cu comisiile omologe din parlamentele naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Ne-am, am ajuns la sfârșitul ordinii de zi vă rog și vă <laughs> reamintesc că acum vom merge la cină în sala istoriei, în um, Casa Istoriei Europene. Ce nu uh, trebuie să rămână în sală sunt obiecte personale și tot ce nu și are locul aici în sală, pentru că nu vom mai putea reveni ulterior în sală să recuperați ce ați uitat, așa că vă rog uh, să lăsați uh, în sală doar ce practic e bătut în cuie aici. Obiectele personale trebuie luate cu dumneavoastră. Acum, mm, Adrian mai primește cuvântul? L-am uitat pe Adrian Solomon. Îmi cer scuze. În primul rând, uh, ladies and gentlemen, moment, please. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa la această conferință interparlamentară din cadrul semestrului uh, președinției uh, României a Consiliului Uniunii Europene. Vreau totodată să spun că cele două teme alese astăzi uh, au și părți comune pentru că și digitalizarea pieții muncii și problema persoanelor cu handicap poate să, sau pot duce la o discuție despre cum facem integrarea persoanelor cu dizabilități în societate și în uh, ceea ce privește piața muncii. Tehnologia asistat, uh, asistivă, care este din ce în ce mai uh, prezentă în jurul nostru reușește să ducă la integrarea mai ușoară a persoanelor nevăzătoare, de exemplu. Dacă până acum nevăzătorii erau, uh, știu eu, uh, buni pentru a lega mături sau a face perii de plastic, astăzi uh, în România există 42 de nevăzători care lucrează în industria IT folosind programele și tehnologia asistivă care folosește limbajul braille. Avem, de asemenea, în România un Consiliu de Monitorizare a implementării declarației ONU și este organizat pe lângă Senatul României. Are un buget acoperitor, astfel încât la nivelul întregii țări să se poată face această monitorizare, pentru că dacă la nivelul Uniunii Europene sunt peste 80 de milioane de uh, persoane cu handicap, în România sunt aproape 800 de mii. Majoritatea dintre aceștia sunt indemnizați. Sunt uh, prestații sociale diverse care îi uh, ajută să iasă din zona de excluziune socială și să intre cumva în viața publică o parte dintre ei au și asistenți personal. Deci există o grijă deosebită pentru uh, acest domeniu, dar totuși autoritățile statului și e vorba în primul rând de autoritățile locale ar trebui să implice un pic mai mult pentru că la nivelul spitalelor, la nivelul școlilor, la nivelul primăriilor nu avem încă capacitatea administrativă de a uh, avea cel puțin un funcționar care să cunoască limbajul semnelor, astfel încât să poată înțelege cu cei uh, asemeni colegului nostru de astăzi. De aceea va trebui, poate și la nivel european, să facem programe de formare profesională cu finanțare din fonduri structurale pentru a da posibilitatea autorităților locale să acceseze aceste fonduri și să-și pregătească uh, funcționarii uh, spre a putea intra în legătură cu, cu persoanele de Uh, acest, uh, această categorie. Toată lumea trebuie să fie conștientă că persoanele cu handicap vor putea participa la viața publică dacă au capacitate juridică, dacă au, uh, știu eu, mobilitatea și accesibilizarea până la urmă a tuturor mijloacelor de trai din societate și totodată pe lângă dreptul și capacitatea de a trăi independent. Poate că piața muncii din viitor, digitalizată, robotizată, va da posibilitatea celor cu diverse dizabilități să poată, în cadrul legislației privind telemunca, să fie din ce în ce mai activ de acasă, să-și aducă, știu eu, uh, contribuția la uh, dezvoltarea societății, așa cum și noi încercăm să le asigurăm toate cele necesare pentru ieșirea din uh, vulnerabilitatea în care se află. E o societate, până la urmă, idealizată, poate, dar e, de ce nu, ceea ce trebuie să fie în mintea fiecăruia dintre noi, ca și finalitatea oricărui demers strategic, de dezvoltare, de politică publică până la urmă. Vă mulțumesc încă o dată și ne revedem la cină, așa cum a spus și domnul președinte eh, Handel și sper că a fost o discuție constructivă în eh, cadrul ceea ce este semestrul european. Mulțumiri și încă o... Mult... Mulțumiri și încă o dată scuze, mulțumiri și încă o dată scuze pentru greșeala de adineori.